Je peux vous inviter à regagner. Vă rog frumos să, să luați loc. Vă rog. On y va, on y va! Haideți, haideți să începem. Reluați-vă locurile, pregătiți-vă. Bien, mesdames et messieurs, c'est évident... Doamnelor și domnilor, este ultima mare ședință de vot înainte de ultima de după masă pe urgențe. Ultima pentru noi, ultima pentru mine, Așadar, vreau doar să uh, îmi cer scuze pentru interpreții care vor trebui să traducă. Am votat 20.690 uh, uh, de ori și am votat uh, sute de mii de amendamente, fără cele de astăzi. Așadar, încordați-vă mușchii ca să ridicați mâna pentru vot înainte să mergeți în campanie. Oricum, mult succes la vot tuturor! Nous passons donc euh, au vote. Să trecem la vot și să începem cu raportul domnului uh, Vuljanici. Este un vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Le vote est clos. S-a închis votul. Et c'est adopté. Se adoptă. Trecem acum la raportul doamnei Mețola. Este tot un uh, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Le vote est clos. S-a închis votul. Et c'est adopté. Se adoptă. Al doilea raport al doamnei Metzola. Tot cu apel nominal s-a deschis votul. Le vote clos. S-a închis votul. Se adoptă. Acum raportul doamnei Crața pe fondurile europene de investiții pe termen lung. Pe tot textul. Primul amendament. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 2 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 1CP cu apel nominal s-a deschis votul. Le vote clos. S-a închis votul. Se adoptă. Articolul 21, pe două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. A doua parte, cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Considerentul 35 s-a deschis votul. Cu apel nominal. A? Il est ouvert? Este deschis votul. O să se deschidă. Gata, este deschis. S-a închis votul. Se adoptă. Propunerea comisiei. Votăm cu mâna ridicată. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Raportoarea, în cazul nostru, unde este doamna Crața? Vă dau cuvântul. Aș dori să le mulțumesc tuturor raportorilor din umbră și tuturor membrilor din Comisia Econ pentru sprijinul pe care mi l-au acordat în acest dosar foarte important care se referă la investițiile uh, pe termen lung și finanțarea acestora. Aș dori să vă rog să nu uh, mergeți mai departe cu votul final, astfel încât să putem negocia cu Consiliul. Mulțumesc foarte mult! Foarte bine, atunci uh, votăm această propunere de amânare a votului. Cine este pentru amânare votului? Cine este împotrivă? Cine se abține? Votul va fi amânat. Trecem la raportul doamnei Meissner. Înainte de vot îi dau cuvântul domnului Schlitter Domnule Schlitter, aveți cuvântul. Ça marche? Oh. Mulțumesc. Într-adevăr, există mai multe erori de traducere în versiunea în limba suedeză. De altfel, am semnalat acest lucru la deschiderea ședinței. M-am consultat cu juriști lingviști și nu s-a reușit să se rezolve până acum aceste probleme de traducere. Ori uh, acestea sunt foarte importante pentru că vor avea un impact asupra negocierilor cu celelalte instituții. De aceea, doamnă președinte, aș vrea să subliniez că versiunea engleză trebuie să prevaleze acum la momentul votului. Iar după aceea, jurislingviștii vor uh, face curățenie. Dar versiunea în limba suedeză este într-o completă uh, contradicție cu celelalte texte. Va trebui să se știe acest lucru când votăm. Așa este, domnule Schlitter, ați făcut deja această observație. Într-adevăr, versiunea în engleză prevalează, dar va exista și o versiune rectificativă care vă va permite să verificați cum stau lucrurile. Doamna raportor, unde sunteți? Doamna Meissner, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Din cauza acestei uh, greșeli de traducere a existat o amânare de marți pe joi și îmi pare rău acest lucru pentru că engleza a fost limba originală în care am negociat. Doresc să spun ceva pentru că poate multă lume nu știe despre ce votăm. Este o directivă cadru pentru o um, ordine maritimă și uh, noi avem uh, o suprafață de apă dublă față de acea de teritoriu și aici se, poate, uh, se pot face foarte multe dezvoltări pentru ca uh, mediul să fie protejat și ca aceste evoluții să aibă uh, loc, uh, trebuie să votăm această directivă. Voiam să subliniez acest lucru pentru ca toată lumea să știe despre ce este vorba. Acum trecem la votul pe tot textul. Cine este pentru? Nu, pe, 40, pe 88. Cine este pentru? Împotrivă? Nu e foarte clar. Haideți să votăm cu apel nominal pe 88, amendamentul 88, TRAN. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu mare majoritate. Votul pe rezoluția legislativă. Nu. Întâi propunerea comisiei. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. Acum, rezoluția legislativă cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la raportul uh, domnului Gariga Poledo cu privire la estimarea bugetului de venituri și cheltuieli. Începem cu amendamentul 20 de cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Este respins. Amendamentul 1. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 5. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 21 pentru. Să verificăm. Bine, verificăm la 5. S-a deschis votul. S-a deschis. S-a închis. Este respins. 21. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 2. Pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. 6D pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 23 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 24 cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 13 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 7 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 14. Cu apel nominal. S-a deschis votul. Le vote clos. S-a închis votul. Et c'est rejeté. Le 20... Se respinge. 25 cu apel nominal. S-a deschis votul. Le vote est clos. S-a închis votul. Et c'est rejeté. Se respinge. 8 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 15 cu apel nominal s-a deschis votul. Le vote est clos. S-a închis votul. Se respinge. 26 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 27. Cu apel nominal s-a deschis votul. Le vote S-a închis votul. Se respinge. 28 cu apel nominal s-a deschis votul. Le vote S-a închis votul se respinge. 29 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Alineatul 11 pe două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 18 pentru, vreți să verificăm? Să verificăm a doua parte de la alineatul 11. S-a deschis votul. Le vote clos.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 Să verificăm. Verificăm toate cele trei. S-a deschis votul. Verificăm a treia parte. Verificăm a treia parte. S-a închis votul. se Se adoptă. 31. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 10. În două părți. Prima parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 32. Cu apel nominal s-a deschis votul. Le vote est clos. S-a închis votul. Se respinge. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 20, textul original pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Vă îndoiți? Atunci să verificăm. Să verificăm la 20. S-a deschis votul. Le vote clos. S-a închis votul. Și se adopte. Se adoptă. 33 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 34 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 19 cu apel nominal s-a deschis votul. Le vot est clos. S-a închis votul. Se respinge. 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și votul rezoluției cu apel nominal s-a deschis votul. Le vote est clos. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la raportul domnului Schwab cu privire la dispozițiile dreptului concurenței. Blocul 1, amendamentul 2, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la votul propunerii comisiei. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și rezoluția legislativă cu apel nominal s-a deschis votul. Le vot clos. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la raportul domnului Stas. Blocul 1, amendamentul 34. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Blocul 2 devine caduc. Votăm propunerea comisiei. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Mai avem un amendament 35. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Și rezoluția legislativă cu apel nominal s-a deschis votul. Le vote clos. S-a închis votul. Se adoptă. Acum raportul domnului Protasievici referitor la noile substanțe psihoactive. Avem 48 de amendamente ale Comisiei Libe în bloc. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Se adoptă. Amendamentul 12. Comisia Libe în două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 34 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 47 în două părți. pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Propunerea comisiei. Pentru. A fost clar, mi se părea mie. Dar haideți să verificăm a doua parte, de la 47. S-a închis votul. Se adoptă. Propunerea comisiei. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și cu apel nominal, rezoluția legislativă s-a deschis votul. Le vote clos. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la raportul doamnei Jimenez Peseril Barrio, un pachet de amendamente din partea Comisiei Libe. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 17 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Propunerea Comisiei? Să verificăm la 17. S-a deschis votul. Le vote est clos. S-a închis votul. a rejeté. Se respinge. Aveați dreptate. Propunerea comisiei. Acum cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și votul rezoluției legislative cu apel nominal? Le vote clos. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la raportul domnului Peterle privind uh, negocierea acordului de parteneriat cu Japonia. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Așa mi se pare, dar sunt gata să verific. La 5 cu apel nominal. Cu vot electronic. Votăm uh, la 5. Le vote clos. S-a închis votul. Se adoptă. 6. 6. Ridicați bine mâna. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Dar nu e clar să votăm electronic la 6. S-a închis votul. Se respinge. Dar ridicați bine mâna. 7 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. A fost clar aici. La 1 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, e clar. 2 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votul rezoluției se respingem, cer scuze, se corectează doamna președintă. E ultimul. Și vot cu apel nominal pentru o rezoluție. O verifici. Bine, să verificăm la 3 cu vot electronic. Verificăm la 3 cu vot electronic. Le vote clos. S-a închis votul. Se respinge. Trecem la votul rezoluției cu apel nominal. S-a deschis votul. Le vote est clos. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la propunerea de rezoluție a Comisiei AFET privind uh, libertățile religioase și diversitatea culturală. Avem uh, un text, uh, alineatul 7. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Și votul rezoluției prin apel nominal s-a deschis votul. Le vot e... S-a închis votul. Votul este închis și este adoptat. Punct de procedură, vă dau cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Încă o dată am uh, votat un raport uh, plin de tot felul de acuze nebunești în, legă, uh, în legătură cu Rusia nedemocratică. Aceasta nu este o intervenție de procedură, spune doamna președinte. Aceasta nu este, Aceasta nu este o, o moțiune de procedură. Vom continua lucrările și ne Uh, un anunț al președintelui acum. Domnul Petro Poposenko, copreședinte al Comisiei de Cooperare UE-Ucraina, uh, este alături de noi la Galeria Președinților. Vrem să-l salutăm. Merci à vous d'être là aujourd'hui. Vă mulțumim că sunteți uh, alături de noi astăzi. Tre- nu, doamna Harms are cuvântul. O intervenție de procedură? Doamna președinte, stimați